Eh, Bună ziua, dragi colegi! Declar reluată sesiunea Parlamentului European întreruptă pe 13 februarie. Invit toți deputații în Parlamentul European, având în vedere că nu vom avea o plenară plină, să lase un loc minim între ei și colegii lor. Deci vă rog din mă, măsuri, din motive de igienă să facem acest lucru. Ședința încheiată pe 13 februarie Procesele verbale ale acesteia au fost distribuite și vreau să știu dacă sunt uh, obiectii sau comentarii față de ordinea de, față de procesele verbale din februarie. Dacă nu sunt, atunci procesul verbal al acestei sesiuni este adoptat. Vreau să fac câteva comunicări acum. În urma alegerii al domnului Matt Carty ca deputat în Parlamentul Național al Irlandei. Parlamentul a constatat uh, că locul său în Parlamentul European este vacant începând cu 8 februarie 2020 în conformitate cu regulamentul de procedură. Autoritatea competentă a Irlandei mi-a comunicat că domnul Chris McManus a fost ales uh, membru în Parlamentul European în, uh, înlocuindu-l pe domnul McCarthy începând din 6 martie 2020. Așadar, îi urăm bun venit noului coleg și vroiam să-i amintim și faptul că acum va putea să fie deputat cu drepturi de pline în Parlamentul European și să se bucure de drepturi de pline în conformitate cu regulamentul. Grupurile S și de Renew și Vers mi-au comunicat câteva decizii de modificare în ceea ce privește nominalizările în comisiile și delegațiile Parlamentului European. Aceste decizii vor fi incluse în procesul verbal al ședinței de astăzi și vor intra în vigoare la data anunțului pe care tocmai îl fac. Conferința președinților de comisii m-a informat că nu a primit nicio obiecție la față de recomandările Comisiei Agri de a nu se opune la un act uh, de uh, delegat în uh, urma articolului 111 alineatul 6 din regulamentul de procedură. Recomandările sunt disponibile pe pagina de uh, internet a plenarei și dacă nu sunt obiecții de, din partea unui grup politic sau membrilor prevăzuți ca prag minim în următoarele 24 de ore, atunci recomandările vor fi adoptate și dacă sunt obiecții, atunci ea va fi supusă la vot. Trecem acum la ordinea de zi. Dragi colegi, după cum v-am comunicat joi săptămâna trecută, ședința plenară din această săptămână va avea loc în mod excepțional aici la Bruxelles pe motiv de forță majoră. Am luat această decizie în baza rapoartelor pe care le-am primit din partea Serviciului Medical al Parlamentului European, care, în urma unei analize îndeaproape a evoluției epidemiei COVID-19, coronavirus, a stabilit că mutarea Parlamentului European pentru Strasbourg uh, pentru săptămâna de plenară reprezenta un risc semnificativ mai înalt pentru sănătatea tuturor și pentru sănătatea populației locale. Am luat Notă, așadar, că nu se mai puteau îndeplini condițiile necesare pentru a garanta siguranța tuturor participanților la sesiunea plenară. Decizia de a desfășura sesiunea plenară aici la Bruxelles a fost luată în spiritul și intenția de a oferi continuitate lucrărilor Parlamentului și de a nu întrerupe activitatea legislativă a Parlamentului European. Aș dori să mulțumesc foarte mult autorităților franceze și tuturor celor care au fost implicați în acest proces pentru colaborarea dumnealor. Aș dori să mulțumesc administrației Parlamentului care de săptămâni întregi urmărește această problemă. Trecem cu toții printr-un moment foarte dificil pentru instituția noastră, Parlamentul European, și trebuie să fie responsabilitatea și angajamentul tuturor uh, deputaților, tuturor grupurilor politice să protejeze activitatea parlamentară pentru ca să putem garanta o continuare a vieții noastre democratice. Guvernele noastre și Uniunea Europeană cer sacrificii din partea cetățenilor europeni și și noi suntem acum în măsură să dăm un bun exemplu. Trebuie să facem tot posibilul până când va fi posibil pentru a asigura continuitatea activității legislative, vieții legislative și activității bugetare. Deciziile pentru a putea lupta împotriva COVID-19, coronavirusului, pentru a susține economia, pentru că economia este foarte puternic afectată de această criză dar și pentru a putea continua activitățile noastre pe Green Deal, pe migrație, pe cadrul financiar multianual. Toate acestea ne obligă să rămânem la um, datorie și uh, trebuie să ne gândim la toți colegii care se află în zonele roșii și care nu pot să se deplaseze. Pentru ei, uh, eu uh, aș ruga să se urmărească și să se urmeze indicațiile autorităților respective și ar trebui să ne gândim în momentul de față, pentru cei care doresc să participe mai departe la viața parlamentară, să încerce să rămână la Bruxelles, să reducă la minim deplasările. Știm că deplasările, așa cum am putut să aflăm în evaluarea pe care am făcut-o, sunt întotdeauna un motiv de îngrijorare. Trebuie să continuăm și să îmbunătățim uh, tot uh, mandatul nostru parlamentar și să ducem un omagiu tuturor celor care în Europa și în întreaga lume își fac datoria în mod uh, cotidian pentru a putea um, să frâneze răspândirea acestei epidemii. Sunt convins că o co-responsabilitate, dar în același timp și o uh, responsabilitate deosebită de care sunt foarte mândru deja, ne va ajuta să putem face față acestei provocări. Astăzi am avut o reuniune extraordinară a conferinței președinților și mulțumesc foarte mult tuturor pentru colaborare și pentru spiritul în care am uh, putut discuta la această conferință la care am discutat despre acest subiect. Am decis de aceea să modificăm proiectul definitiv al ordinii de zi pentru plenara aceasta și anume în felul următor. Sesiunea din martie va consista numai într-o singură zi, marți 12, 10 martie, și va fi structurată după cum urmează. De la ora 9 la ora 12, declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la epidemia coronavirus noi dorim ca Parlamentul să fie prezent, să fie un actor în uh, această bătălie. După amiaza, de la ora 15 la ora 18, vom avea declarațiile Consiliului uh, și ale Comisiei cu privire la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European cu privire la cadrul financiar multianual. Știm că Parlamentul este un actor uh, important în această problemă și apoi vom avea declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la situația migrației la frontiera greco-turcă, răspunsul comun pe care dorește să-l dea Uniunea Europeană. Aceste modificări au fost adoptate la reuniunea conferinței ai președinților și, bineînțeles, după cum probabil toată lumea înțelege, noi nu dorim ca Parlamentul să noi dorim să rămână deschis Parlamentul, să rămână funcțional, dar bineînțeles că avem nevoie să luăm toate măsurile de precauție și să reducem la esențial activitatea noastră. Iată de ce în momentul de față se suspendă ședința și vom relua uh, plenara mâine la ora 9. Vă mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru colaborare.